Grupul ECR a uh, prezentat un document referitor la delegații care a fost adăugat la uh, procesul verbal de astăzi. Dacă nu sunt observații, atunci procesul verbal este adoptat.